la ordinea de zi de acum declarația vicepreședintelui comisiei înalta reprezentantă pentru politica externă privind sudanul și sudanul de sud și domnul piebalgs o va înlocui pe doamna pe lady Catherine Ashton. Deci, domnule comisar, avei cuvântul pe această temă. Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului, Lucrurile se vor ajunge la un sfârșit cam peste o lună în Sudan. Este un moment istoric pentru Sudan și pentru tot continentul african. Pe locuitorii din Sudanul de Sud au așteptat foarte mult acest moment pentru independența țării care va fi declarată pe 9 iulie. Uniunea Europeană va fi reprezentată în, la ceremonia din ziua declarării independenței de uh, vicepreședinta Comisiei, înalta reprezentantă pentru politică externă. Ca urmare a referendumului de la începutul lui acestui an, lăudăm partidele sudaneze pentru organizarea acestui referendum. Salutăm uh, faptul că președintele Bashir a spus public că Sudanul de Nord va fi primul care va recunoaște un Sudan de Sud independent. Dar acel moment pozitiv de după referendum s-a evaporat. Există tensiuni crescânde, există conflicte crescânde, există ciocniri violente uh, care au avut loc de curând și care pot duce la o altă confruntare militară între nord și sud, între Sudanul de nord și cel de sud. Am discutat problema Sudanului la Consiliul pe Afaceri Externe atât în ianuarie cât și în mai. Și vom discuta din nou pe data de 20 iunie. Ca înalta reprezentantă a Consiliului are intenția să prezinte o strategie cuprinzătoare a Uniunii Europene pentru Sudan, care se va concentra pe Sudanul de Sud independent, dar care va include și elemente pentru a construi uh, și mai multe angajamente cu Sudanul de Nord, inclusiv zonele de tranziție din Darfur și din zona de est nu vom fi doar uh, martori întemeierii unui nou stat, ci de fapt a două noi state abordarea aceasta cuprinzătoare va fi o strategie politică, un document de strategie politică care stabilește toate elementele cheie ale politicii noastre pentru Sudan. Obiectivul principal al Uniunii Europene este să susțină pacea între cele două state și democratizarea și prosperitatea. Dorim să vedem două state viabile care coexistă în bună vecinătate cu o graniță deschisă care să permită schimburi transfrontaliere de oameni, bunuri, capital și idei. Sudanul de Sud are nevoie de toată atenția noastră în ceea ce privește stabilizarea instituțiilor de stat, construirea instituțiilor de stat și dezvoltarea pe termen lung. Și ne preocupă, evident, uh, evitarea eșecului acestui stat ca strategie de reacție vom analiza o serie de elemente importante. În primul rând, accelerarea prezenței Uniunii Europene uh, și a delegației Uniunii Europene, inițierea unor, unui dialog politic cuprinzător, stabilizarea Sudanului de Sud, și a graniții comune prin măsuri și instrumente specifice, inclusiv uh, instrumentele de politică uh, comună de securitate. Uniunea Europeană uh, a pus la dispoziție fonduri de 120 de milioane de euro pentru Sudanul de Sud, fiind, participarea noastră fiind de vreo 340 de milioane de euro în această zonă. Suntem implicați în programe comune pentru a uh, maximiza impactul în teren. Vom uh, continua să acordăm uh, asistență umanitară uh, și dorim să participăm la această abordare cuprinzătoare. Pe de altă parte, Sudanul de Nord va suferi niște pierderi, dar trebuie să susținem uh, elementele reformiste din Nord, cei care promovează dialogul politic și cei care promovează drepturile omului încercăm să accelerăm uh, dialogul politic cu guvernul din Sudanul de Nord. Am fost recent acolo și am dorit să semnalez angajamentul Uniunii Europene ca urmare a reacției pozitive a Cartumului față de rezultatele referendumului. Însă, recent au avut loc acte de violență, uh, au fost ocupate uh, de către militari anumite zone, ceea ce duce la încălcarea acordului de pace trebuie să se abțină de la orice altă provocare și să respecte negocierile de conviețuire pașnică între comunitățile locale. Continuăm de asemenea să fim preocupați de uh, faptul că se află în detenție apărătorii drepturilor omului, politicienii, protestatarii pașnici. Unul din principiile de bază ale politicii noastre comune uh, externe uh, se bazează pe respectul diversității și al libertății. Dorim ca drepturile fundamentale, libertățile fundamentale și guvernanța democratică să fie respectate atât în nord cât și în sud. Trebuie de asemenea să menționez Darfurul. Uniunea Europeană este preocupată de uh, violența, actele de violență continuă din Darfur, care duc la uh, deplasarea unor mase mari de oameni. Există însă și o veste bună. Cei trei cetățeni europeni care au fost uh, ținuți ostatici câteva luni în Darfur au fost eliberați. Însă situația din Darfur este în continuare complicată. Vom continua să susținem eforturile de a ajunge la o pace dreaptă și corectă în Darfur. Din uh, procesul de negocieri trebuie să se ajungă la posibilitatea creării liniștii în Darfur pe baza unui proces politic. La Doha a avut uh, loc o conferință a celor interesați în care s-a accentuat importanța dezvoltării către pacea durabilă în Darfur. De asemenea, trebuie să menționez și uh, încă un lucru, pacea durabilă în Darfur nu se poate atinge fără reconciliere, fără dreptate. Trebuie să se ajungă la sfârșitul actelor de impunitate. Uniunea Europeană a făcut mereu apel la guvernul Sudanului pentru cooperare în sensul cu organismele internaționale, cu Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite în sensul respectării rezoluției ONU pentru a ajunge la ceea ce doresc atât de mult și anume o pace de durată și dreptate. Mulțumesc, domnule comisar. Dau acum cuvântul în numul grupurilor doamnei Nedelceva, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. În timpul referendului de autodeterminare din Sudanul de Sud m-a marcat entuziasmul, bucuria populației. Oamenii erau fericiți pentru că odată aveau posibilitatea să-și facă vocea acuzită. După 20 de ani de război aveau sentimentul că ceea ce spuneau va fi auzit. Atunci milioanele de sudanezi din sud nu trebuie dezamăgiți. Nu trebuie însă să-i uităm pe locuitorii din nord. Este important ca în elanul democratic determinat de rezultatele referendumului, negocierile să fie cele mai transparente cu putință pentru a asigura o bază solidă a dezvoltării viitoare a unei părți părți a celor două state noi și a relațiilor dintre ele și, în fine, a relațiilor cu comunitatea internațională. Viabilitatea și stabilitatea Nordului și Sudului sunt primordiale. Este crucial ca problemele nerezolvate până acum să găsească o soluție. Vorbesc aici de problema cetățeniei, a împărțirii datoriei și a veniturilor din petrol și de problema uh, frontierelor nedemarcate. Pe de altă parte, referendumurile din regiunile Abei Cordofan și Nilul Albastru uh, trebuie să fie parte dintr-un acord global. Situația de la Abei se agravează în fiecare zi. Abei nu trebuie să ajungă într-un moment în care să nu mai există soluție pentru a duce la sfârșitul a șase ani de negocieri. Tensiunile au devenit conflict deschis pentru și riscul există să se, nu se ajungă la independența Sudanului de Sud. Să nu uităm și ce se întâmplă în Darfur. Trebuie să ținem seama de concluziile conferinței de la Doha cum a spus domnule comisar, și să nu pierdem din vedere nevoia permanentă de a asigura Uh, ajutoarele umanitare și siguranța personalului umanitar. E vorba de două state viabile, de poprirea violențelor. Iată cadrul deja desenat de referendum. Este important ca acest lucru să continue pentru ca voința politică a celor două state și a comunității internaționale să fie realmente, să se transforme în proiecte de dezvoltare pentru cetățenii celor două țări. Ei și bună starea lor bună, viața lor bună sunt de fapt miza democratizării, a pluralismului politic, a respectului pentru diversitatea culturală. Mulțumesc. Doamna de Kaiser are cuvintul acum. Uh, la 9 iulie Sudanul de Sud își va sărbători uh, independența și, bineînțeles, poporul sudanez vorbeze cu um, mult entuziasm. V-am ascultat, domnule Pibal, și mă întrebam uh, dacă trebuie să mai vorbesc. Vreau să vă complimentez. Cred că putem să fim mândri în acest Parlament de acțiunile întreprinse de Uniunea Europeană, de modul în care uh, s-au desfășurat lucrurile în Sudan și uh, țin în pumnii poporului sudanez ca să ajungă la independență și după independență. Ați evocat acum principalele probleme și anume problema zonei ABI care nu este rezolvată, hotărârile politice care ar trebui să fie luate privind cetățenia, datoria și așa mai departe. Bine însă, ați vorbit de ceea ce vreți să faceți în ceea ce privește dezvoltarea și pentru uh, ca ajutoare umanitare și ați vorbit de faptul că trebuie să se facă uh, să se facă dreptate. Deci a spus esențialul. Așa că doar vreau să adaug câteva lucruri. Problema dezvoltării și ajutorului umanitar. Uh, Sigur că rămân foarte mult, totul trebuie făcut în Sudanul de Sud și că trebuie să continuăm să dezvoltăm și Nordul și să nu-l izolăm. Rămâne totul de făcut în continuare pentru că țara asta a trăit doar din petrol, nu și-a dezvoltat economia diversificată, nu există învățământ, nu există drumuri, nu există spitale iar nevoile și așteptările populației sunt imense și dacă nu vrem ca această populație să fie decepționată de independență, de dezvoltarea și ajutoarele umanitare trebuie să continue să existe cât privește problema drepturilor omului, problema drepturilor femeilor, a pluralismului politic. Chiar și în Sud uh, există poligamie, femeile se cumpără pe o vacă și uh, sunt foarte multe femei care nu au niciun fel de drepturi. Pluralismul politic trebuie inventat. Nu există cultura pluralismului politic, după cum am văzut și în alegeri și în referendum, dar în același timp este pasionant, este minunat. Uh, M-am întâlnit cu Comisia Electorală din Sudanul de Sud și din nordul Sudanului, pentru că ei vor să facă legi, vor să facă o Constituție bună, vor să-și construiască țara și ne spun o să avem bani. Ajutați-ne, fiți aici alături de noi și știu, cred că aici ați răspuns la această întrebare și uh, vizitele dumneavoastră, vizitele viitoare ale doamnei Ashton, uh, toate acestea sunt evenimente majore. Faptul că veți prezenta un plan strategic pentru Sudan este ceea ce am cerut noi după fiecare alecție. O, o manieră de a urmări cum se desfășoară lucrurile în viitor. Așa încât astăzi, domnule Pibals, aș dori să vă mulțumesc pentru că, așa cum am spus, este foarte bine să putem fi mândri de Uniunea Europeană, mai ales în această perioadă dificilă. Mulțumesc, doamna de Kaiser. Domnul Weigel are acum cuvântul două minute. Spoștovana predsedujoča, spoștovani gospod comisar. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar Pivals. Pe 9 iulie 2011 va fi declarată independența încă unei, încă unei țări din, de pe continentul african. Se va închide un nou capitol în ceea ce privește succesiunea colonială. Vrem să credem că după aceste rezoluții democratice și după referendumul din uh, Sudanul de Sud se va ajunge la o soluție pașnică pentru problemele rămase nerezolvate și vom putea discuta cu Sudanul de Nord. Sper că vom putea să împiedicăm uh, conflictele cu Nordul și și uh, fluxurile de migrație datorate uh, petrolului și altor resurse minerale care sunt din abundență în aceste două țări. Țări care sunt totuși statistic uh, țări sărace. Națiunile Unite, Uniunea Africană, Uniunea Europeană trebuie să joace un rol important în consolidarea celor două țări, în, construirea, în construirea de capacitate și în asigurarea pluralismului politic și în Sud. Acest lucru va fi o provocare majoră într-un moment în care o zonă întreagă trece printr-o reînnoire, printr-o renaștere. Acum ne aflăm într-un moment crucial. Orice, nicio întreprindere nu a ajuns la final. Ne apropiem, suntem mai aproape de o criză decât de procesul de pace în Darfur și Sudanul are nevoie de ajutorul nostru dezinteresat. Um, mandatul misiunei UNIS trebuie să fie prelungit. Guvernele din uh, Juba și Khartoum ar trebui să știe că trebuie să accepte forțele de menținere a păcii. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Deva, un minut. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul uh, comisar Pibalx are dreptate. Ne confruntăm cu o mare provocare aici ca raportor pentru construirea națiunilor, pentru uh, raportul uh, Parlamentului European, trebuie să spun că este o ocazie extraordinară să devenim partener cu Sudanul de Sud și să uh, construim în continuare națiunile așa cum am promis în acest for. Este o țară bogată în resurse naturale, dar este și o țară cu niște indicatori sociale atroce un copil născut astăzi în Sudan are mai multe șanse să moară în copilărie decât să meargă la școala elementară. Vă dați seama ce statistică. Uh, alimentele care sunt uh, distribuite și sunt uh, destinate ajutorării săracilor sunt vândute pe piață. Deci trebuie să construim instituții de jos în sus. Nu au funcționari publici nu au niciun fel de infrastructură care este necesară unui stat modern. Au nevoie de statul de drept, au nevoie de bună guvernanță, de transparență, au nevoie de expertiza noastră ca parteneri. Trebuie să le dăm o mână de ajutor. Mulțumesc, domnule Deva. Doamna Sargentini, trei minute. Dank u, voorzitter. Je zou uh, de vlag uit Mulțumesc, domnul președinte. Am putea să ne gândim că merită să ciocnim un pahar de șampanie, pentru că atunci când oamenii pot să decidă privind autodeterminarea lor, acest lucru e merită sărbătorit. Însă, problema este că Sudanul de Sud are o moștenire dureroasă și poate că deschiderea unei sticle de șampanie nu este acțiunea potrivită, dată fiind situația în care se găsește această țară. Sudanul, nordul Sudanului, a atacat regiunea Abiei. Sudanul de Sud uh, nu dorește să provoace și mai mult în această situație, dar oare cât poate să persiste situația actuală? Foarte multe persoane mm, stau, privesc situația uh, și văd cum această situație nu este rezolvată. Deci nu e uh, o modalitate bună de a acționa. Dacă nu facem nimic, atunci până la urmă se va ajunge la un nou război. Trupele ONU trebuie să fie trimise pentru a restaura pacea. Și mai există un aspect și mai complicat, și anume, Uh, noi discutăm despre anumite lucruri, dar sunt lucruri despre care nu discutăm. Și anume, spunem că Sudanul încearcă să influențeze referendumul viitor din uh, Abiei, din regiunea Abiei, menținând, uh, menținându-și fiefurile acolo și Uh, sudanezii din sud uh, sunt cei care trebuie să spună că acolo sunt persoane care de fapt nu aparțin zonei respective. Și situația este una foarte complexă. Încă două puncte. Dacă Sudanul de Sud dorește să aibă un stat adevărat și onest, atunci ar trebui să se poată șterge datoriile acestui stat, care, datorii care au fost acumulate de regimul de la Khartoum și care nu a fost un regim care a tratat în mod corect populația din Sud. Întrebarea este cum uh, se va pune problema resurselor minerale din Sudanul de Sud. Industria uh, extractivă uh, face obiectul unei inițiative de transparență. Um, aceasta trebuie să acopere și Sudanul de Sud și Sudanul de Nord pentru a se asigura că um, veniturile din petrol nu ajung altundeva decât la oameni trebuie să ne asigurăm că Europa, că asistența din Europa ajunge la oameni și în Sudanul de Sud și în Sudanul de Nord. E nevoie de investiții corecte în această uh, zonă. Domnule președinte, cred că suntem cu toții un puțin înspăimântați când uh, privim uh, modul în care evaluează, evoluează această situație și sper că pe viitor vom putea într-adevăr să sărbătorim independența Sudanului. Mulțumesc, doamna Sargentini, doamna Țimăr, acum un minut și jumătate. Mulțumesc. Da, cu toții privim cu îngrijorare către această regiune a lumii și știm foarte bine că pericolul unui război civil uh, este în continuare uh, planează în continuare asupra acestei regiuni. Acest lucru ni-l arată uh, tocmai evenimentele din regiunea Abiei. Conflictul de acolo este în continuare dramatic, armata nord-sudaneză a, ocupat această zonă și 15.000 de oameni sunt uh, uh, refugiați, au trebuit să fugă din această zonă. E o situație în care trebuie să ajutăm foarte concret, adică uh, ajutoarele umanitare, umanitare și alimentele trebuie să fie transmise cât mai repede și care trebuie, și trebuie să ajungă la refugiați. Uh, Uh, pentru că chiar și fără escaladarea acestui uh, conflict, peste 40% din Sudanul de Sud, din populația Sudanului de Sud, este dependentă de ajutoarele noastre. Sudanul de Sud va fi printre țările cele mai sărace din lume și dacă vrem ca aici să se dezvolte democrația, un stat adevărat, atunci e absolut necesar ca cele 200 de milioane să fie cheltuite pentru siguranța alimentară, pentru asigurarea alimentelor și pentru educație, pentru sănătate în această zonă. Grupul nostru solicită retragerea imediată a trupelor uh, din nord, din regiunea Abiei, pentru uh, a se ajunge la aplicarea corectă a acordului de pace. Și în ceea ce privește extinderea mandatului ONU, uh, noi cerem ca problemele care au fost asociate, de exemplu, cu misiunea UNMISC, trebuie să fie rezolvate și să nu se repete în Sudanul de Sud. Noi suntem dezamăgiți de faptul că în rezoluție nu se uh, menționează verificarea uh, surselor pentru Uh, pentru bani și, uh, de asemenea, ștergerea datorilor. Mulțumesc, iar acum cuvântul domnul Belder. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să vă spun două lucruri în ce privește situația actuală din Sudanul de Sud. Cred că trebuie ca autoritățile din Sudan să se angajeze în sensul bunăstării pentru că au avut loc niște probleme în Darfur, conform informațiilor noastre, activistul a fost torturat și este se află undeva în Khartoum. Ar trebui să aibă loc o intervenție a Uniunii Europene. Apoi, zona de conflict, Abie, unde există riscul să se agraveze situația. Și trebuie să se facă presiuni diplomatice asupra regimului domnului Bashir. Iar se pare că această presiune este prost coordonată. Comunitatea internațională inclusiv Uniunea Europeană, după ocuparea zonei Abie, dă sentimentul de impunitate domnului Bashir, deci trebuie să se continue presiunile și asupra acestui regim. Mulțumesc ceilalți oratori, domnul Mauro, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Aș dori să mă refer la adoptarea pragmatică despre care ați vorbit în uh, discursul dumneavoastră pentru a face două recomandări. Și aș dori de asemenea să felicit uh, activitatea domnului de Kaiser în, uh, cele mai, în lunile recente prin monitorizarea referendumului. Cred că acest lucru a fost extrem de util pentru instituția noastră. O să mă refer acum la un punct foarte specific. Eu nu am fost dat pe spate de rezultatul referendumului și de faptul că a fost uh, urmat de instituțiile și de autoritățile din Sudan, mai ales în regiunea Abiei, care se confruntă în continuare cu probleme. Cred că aceasta este politica în Cartum. Ne oprim și mergem mai departe. Deci uh, demarăm ceva și iarăși punem punct. Și uh, tocmai asta a dus la dezastrul existent acum în Sudan. Dar dați-mi voie să sugerez că în cadrul Serviciului de Acțiune Externă am înființat o structură care se ocupă uh, în mod specific de crizele umanitare. Și Asta ar fi trebuit să se întâmple înainte să ne confruntăm cu o criză umanitară. A fost înființat serviciul, a funcționat bine în criza libiană și cred că această structură ar trebui să fie acum într-o poziție să emită un plan pe care să-l ducă la Comisia de Afaceri Externe și să explice ce are de gând să facă și să ne explice care este valoarea uh, Uh, politicii externe UE atunci când uh, ne reunim pentru a acționa într-un scop bun. Și ultimul uh, comentariu se leagă de China. Am tot auzit că China are un rol major de jucat în Sudan, dar eu cred că ar trebui să ne temem un pic de asta. Cred că ar trebui să avem relații privilegiate cu China acum, dincolo de interesele economice, astfel încât să înțelegem ce vor ei să facă. Mulțumesc un minut și jumătate, domnul, doamna Gomes. O soluție la problema Abiei este urgentă pentru a împiedica escaladarea conflictului între Sudan și uh, Sudul Sudanului și periclitarea uh, procesului de pace ca urmare a referendului din uh, ianuarie s-au tras focuri de armă către un elicopter ONU de către miliții și acest lucru este un act scandalos. De asemenea, și solicitarea uh, guvernului din Cartun pentru retragerea trupelor ONU după 9 iulie. Acum este necesar mai mult decât oricând să supraveghem părțile pentru a împiedica extinderea conflictului. Asigurarea unei tranziții uh, pașnice în Sudanul de Sud uh, cere de asemenea ca lupta împotriva impunității să rămână pe agenda noastră pentru cele două țări și pentru vecinii lor care se amestecă. Uniunea Europeană nu ar trebui să fie tentată să încheie înțelegeri uh, convenabile cu președintele al-Bashir și să uite că acesta ar trebui să fie adus în fața uh, Curții Penale Internaționale pentru a răspunde uh, pentru faptele sale din Darfur. Mulțumesc, doamna Gomez. Domnul Gheorens, două minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Referendumul privind independența Sudanului de Sud inaugurează o zonă nouă în tratarea politicii unui nou stat – ceea ce altă dată era considerat o afacere internă a Sudanului, odată ce va fi creat un nou stat independent, devine o afacere internațională. Orice relație, mai ales în domeniul securității cu Cartumul, este acum o problemă internațională și ține de aplicarea dreptului internațional. Salutăm, deci, modul în care diversi actori se uh, achită de însărcinările lor. Trebuie să menționăm din acest punct de vedere provocarea cea mai mare cu care se va confrunta noul stat. În primul rând, medierea făcută de o echipă care reprezentată de Africa de Sud și Uniunea Africană și cea a doamnei Rosalind Marson, reprezentanta noastră specială în Sudan. În al doilea rând, aderarea noului stat la acordurile de la Cotonou privind cooperarea care deschid posibilități de cooperare nouă cu Uniunea Europeană. Cred că este o necesitate și trebuie cu toții uh, să facem ceva pentru a duce la ratificarea rapidă a acestei noi perspective. În al treilea rând, nevoia de a dezvolta capacitatea de gestionare a unor probleme uriașe cu care este expus noul stat. Foarte fragil. Și aici comunitatea internațională trebuie să intervină. În al patrulea rând, nevoia de a contribui și la dezvoltarea Nordului. Să nu uităm că Nordul își pregătește o nouă Constituție. Situația este dramatică în Darfur și voința unilaterală a guvernului de a organiza un referendum la 1 iulie 2011. Salut, evident, implicarea personală a Comisarului pentru Dezvoltare, a echipei sale în această fază crucială, care înțeles că această perioadă decisivă pentru viitorul Sudanului de Sud este și un test de rezistență pentru Uniunea Europeană, dar nu numai pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule Gorenț, acum uh, cuvântul domnul Vandal, în un minut voorzitter de glorieuze dag van juli. doamnă președinte ă, ziua de 8 iulie, ziua înainte de independența Sudanului, se apropie foarte repede. Și este foarte important aici să ne gândim și la ă, protejarea creștinilor din această țară. Președintele al-Bashir a pierdut foarte mult, însă eforturile sale și aspirațiile sale au rămas aceleași. În regiunea Abiei a început să omoare uh, cetățenii, deja a început epurarea etnică a populației Dinka și situația nu este deloc uh, sigură. Doamna Ashton cunoaște uh, susținerea pe care o oferim noi uh, drepturilor omului și a luat decizii foarte bune până acum. Vreau să vă rog să, vreau să vă rog să, și să o rog pe dânsa să ia măsuri și împotriva lui Al-Bashir, pentru că sudul Sudanului are nevoie de susținerea noastră. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Lozing un minut. În februarie, mulți oameni din acest parlament au fost plini de speranță, dar și de griji privind viitorul Sudanului pentru că există în continuare pericolul unor conflicte violente. A fost foarte clar că oamenii din sudat se află în fața unor probleme și că au nevoie de susținere. Am văzut care este situația astăzi și cauza acestei situații sunt problemele nerezolvate care țin de viitoarea independență a sudului Sudanului. Aceste probleme nu pot fi rezolvate prin conflicte armate. De aceea salut uh, acordul dintre nord și sud uh, care a fost obținut de către um, Uniunea Africană de a institui o zonă demilitarizată de-a lungul um, graniței dintre cele două state. Să ne uităm la situația din Congo și vedem ce pot să facă acolo trupele ONU. Uh, Uh, ajutorul pentru Sudan trebuie să fie nepărtinitor și trebuie să fie dezinteresat. Pentru că oamenii și cei din sud și cei din nord trebuie să fie în centrul eforturilor noastre. E vorba aici și de ajutoarele materiale și de ajutoarele diplomatice. Trebuie oprite toate livrările de arme și trebuie să se pună capăt uh, misiunilor de formare militară și cooperarea în domeniul militar. Mulțumesc, doamna Strifler, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, stimați colegi. Trebuie să ne felicităm de reușita referendumului din ianuarie, de hotărârea Sudanului de Sud, care își va proclama independența pe 9 iulie. Sunt provocări imense, atât în ce privește organizarea internă a acestui nou stat, cât și în ce privește relațiile cu Sudanul de Nord, frontiera comună și regiunea ABI, care e bogată în petrol. Sudanul de Sud uh, se confruntă cu nevoi umanitare imerne. Principala problemă pentru securitate este populația aflată în situație de criză. Criza nu s-a terminat. Comunitatea internațională trebuie să-și mențină prezența și, de asemenea, o capacitate umanitară foarte importantă trebuie să continue să existe. Trebuie să fim atenți la evoluția acestei situații dramatice care se poate înrăutăți și poate să aibă consecințe grele pentru această zonă. Ajutoarele pentru dezvoltare din Sudanul de Sud trebuie să fie coordonate și complementare cu ajutoarele umanitare pentru că ele sunt foarte importante în acest context în care structurile de stat sunt foarte slabe și va dura criza umanitară. ajutoarele pentru dezvoltare trebuie să sprijine structurile de stat uh, și să permită accesul populației la serviciile de bază asigurate acum de ONG-uri și de organismele internaționale. Evenimentele din Sudanul de Sud și din regiunea EBI nu trebuie să ne facă să uităm situația din Darfur. Darfurul este cea mai gravă criză umanitară din lume. Viața mii de oameni, milioane de oameni depinde din exterior. Și permiteți-mi să salut activitatea domnului Pibals, care mi se pare extraordinară. Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul domnului Howitt, un minut și jumătate. I want to strongly advocate this afternoon on the need for the EU to work with South Sudan. În această după-amiază vreau să subliniez nevoia Uniunii Europene de a colabora cu Sudanul pentru a ajuta această țară să își formeze instituții democratice. Da, e vorba de o țară foarte săracă, în care uh, nivelul uh, procentului de analfabet este foarte ridicat. De aceea e nevoie de Uh, susținere prin reducerea datoriilor sau ștergerea acestora și prin uh, fondul de, la, uh, fondul de dezvoltare. Vreau să mulțumesc colegii noastre, doamna Veronique de Kaiser, pentru implicarea în acest domeniu. Uniunea Europeană trebuie să ajute Sudul Sudanului în procesul de revizuire constituțională, de asemenea prin instituirea unui sistem pluripartit și prin combaterea corupției Domnule președinte, ziua de 9 iulie pentru Sudanul de Sud este, este foarte, foarte importantă. Pentru uh, Sudanul de Nord, acest lucru înseamnă că uh, acordul global de pace se încheie, dar obligațiile sale nu încetează acolo. De aceea este foarte important ca uh, autoritățile din Nord să respecte toți termenii uh, Um, care au fost conveniți până acum. Vreau să îl rog pe domnul Pibalx să ne spună ce face Uniunea Europeană pentru a combate situația care se deteriorează în ceea ce privește drepturile omului, um, cum a fi domnul Abdullah din uh, forțele de pace ale ONU, care a fost uh, deținut și bătut. Domnule președinte, am fost uh, privilegiat să mă aflu în Timorul de Est la nașterea acestui nou stat. Sper că și Sudanul de Sud poate să ajungă la independență și să nu treacă prin tranziția tragică pe care au suferit-o oamenii de acolo, ci să ofere un viitor prosper oamenilor din Sudan, care au suferit oricum mult prea mult în timpul cel mai îndelungat război civil din Africa. Mulțumesc, domnule Howie, dar acum cuvântul domnul Rinaldi. Un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă, doamnă președinte. Este dificil să urmăm uh, acești ultimi pași pentru înființarea unui nou stat. Uh, trebuie să avem, uh, să garantăm pacea, dar să nu pierdem părți semnificative din acordul global. Prezența guvernului de la Khartoum în ABA pare să uh, submineze abordarea pozitivă. Și pare de asemenea să amenință și înființarea celui de-al 54-lea uh, stat al continentului african pe 9 iulie. Sudul nu vrea să reacționeze față de provocări și să piardă din vedere obiectivul principal, nu doar independența, ci și înființarea unor instituții credibile și dezvoltarea unui popor din care 90% este sub pragul de sărăcie. Am auzit că investițiile uh, străine vor avea loc, dar trebuie ca procesul să fie transparent. Cred că această problemă a investițiilor străine în Sudanul de Sud va deveni o nouă sursă de bunăstare în viitor, pe care uh, UE trebuie să o monitorizeze cu mare atenție. Mulțumesc, domnul Tanak, un minut. Pe 9 iulie, Sudanul de Sud își va declara independența ca un stat african vorbitor de limba engleză. UE a sprijinit pe bună dreptate procesul de pace și referendumul, dar următoarele luni vor fi critice. Sud, uh, sudul Sudanului trebuie să rămână un stat suveran Chiar și fără vecinii ostili de la nord, Sudanul de Sud se confruntă cu probleme de mediu, nu are infrastructură, există ostilitate uh, generalizată, sănătatea este la pământ și este complet dependentă de exporturile de petrol. Trebuie de asemenea să dezvoltăm ajutoarele transmise către Sudanul de Sud, dar și uh, Sudanul de Sud are nevoie de un sprijin politic din partea UE. Această problemă cu invadarea și ocuparea regiunii contestate Abiei este că uh, încă nu s-a, președintele nu s-a obișnuit încă cu ideea, cu diviziunea între cele două uh, state. Uh, Sper ca acesta să fie prima țară africană care să recunoască independența unui nou stat pe continentul african. Acum îi dau cuvântul domnului Angurakis un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Conflictele din Abei arată cât de nefondate au fost sărbătorile din Uniunea Europeană apropo de referendum pacea stă la același nivel ca războiul imperialist. E clar că nordul și sudul uh, sunt în competiție și o să le fie foarte greu să iasă din conflict. Petrolul, aurul, cuprul și uranium care există în zona Abiei sunt dorite de 20 de ani de diverse forțe imperialiste și cred că acum NATO, Uniunea Europeană și Statele Unite se vor implica direct și ele parcă ar urma puterilor imperialiste. Este clar că trebuie pus, pus capăt intervențiilor imperialiste și uh, să se elimine ciocnirile dintre nord și sud Poporul de acolo trebuie să-și ia soarta în mâini, pentru că numai așa putem evita războiul și numai așa pot să devină stăpânii bogățiilor din țara lor și pot evolua către uh, dezvoltare. Domnul Țeller. Nu. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, stimați uh, colegi, doamnelor și domnilor. Eu am avut posibilitatea să fiu observator al Parlamentului la alegerile privind independența, la referendumul privind independența Sudanului de Sud și am fost uh, impresionat de modul în care acești oameni au vrut, voiau să participe la destinul țărilor. Și numărul foarte mare de uh, participanți, um, zeci, poate chiar uh, zeci de mii de oameni, așa numiți strămutați intern, um, au Uh, s-au pornit către fosta, uh, fosta lor patrie sud-sudaneză pentru a trăi acolo, pentru a vota pentru independență. Cu toții doresc un viitor, își doresc un viitor mai fericit, pentru că au trecut uh, prin uh, decenii de război în care au murit milioane de sudanezi. La 9 iulie acest stat ar trebui să devină independent în mod oficial. Situația de acolo este într-adevăr foarte dificilă. S-au spus deja foarte multe lucruri. 70% din oameni trăiesc uh, în condiții de sărăcie, 80% sunt analfabeți. Conflictul de la ABA uh, este un conflict militar, deja acolo sunt morți și răniți. Și ca și cum nu ar fi suficient, mai există și rivalitățile dintre triburi uh, care se uh, agravează și în sudul Sudanului deja uh, și-au pierdut uh, viața mai mult de 1000 de oameni, iar răniții sunt chiar greu de numărat. Uh, este foarte mare pericolul ca acest nou stat să se nască, de fapt, ca stat eșuat. Eu sunt convins că Uniunea Europeană are o obligație foarte importantă pentru acest stat, dată fiind trecutul colonial uh, și împreună cu Uniunea Africană, Uniunea Europeană trebuie să își uh, îndeplinească obligații. Nu e vorba aici doar de bani, e vorba și de modul în care se trebuie susținută uh, crearea unei societăți civile aici și a unor instituții democratice și sigur că uh, grupările militare trebuie să fie dezarmate pentru ca să nu reușească să uh, ucidă visele tuturor uh, oamenilor din Sudan. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Crețu, un minut. Președinte, domnule comisar Pilbax, peste mai puțin de o lună va fi proclamată independența Sudanului de Sud

Mii de persoane au fugit din uh, ABI, din zona dintre nord și sud. Știm foarte bine că dacă plecarea se face foarte repede, revenirea persoanelor uh, strămutate este foarte greu de făcut și e vorba de consecințe umanitare și sociale importante. De aceea vă presupun ca Uniunea Europeană să pună la punct în cel mai scurt timp o misiune de supraveghere pe modelul a ceea ce am făcut în Balcani această misiune ar putea, evident, să folosească ajutorul Uniunii Africane și a anumitor țări terțe. Și circulă acum zvonuri privind o posibilă epurare etnică în zonă. Dacă într-adevăr ar fi adevărate, ar trebui ca uh, comunitatea internațională și Uniunea Europeană să acționeze uh, clar și prompt, pentru că nu trebuie să se reproducă drama din fosta Iugoslavie. Mulțumesc foarte mult, are acum cuvântul domnul Preda, două minute. Mulțumesc mult, doamna președintă. Nu puțin au fost cei care au salutat rezultatul referendumului referitor la independența sud sudanului

Trecem acum la Catch the Eye. O să fiu uh, severă cu timpul uh, acordat și dau cuvântul acum domnului Micolazic. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar. Ktorá trvala Sudáne viac ako 20... Vă mulțumesc pentru prezență. Războiul civil sângeros care a durat mai mult de două decenii a distrus Sudanul și a lăsat o urmă tragică în viețile multor oameni de acolo. Acest război a încetat în sfârșit printr-un acord de pace care includea o condiție, și anume referendumul. Prevenirea este adesea cel mai bun tratament, așa se spune. De aceea cred că fondurile Uniunii Europene alocate pentru Sudan ar trebui să meargă nu doar pentru ajutorul umanitar, ci ar trebui de asemenea să fie utilizate pentru construirea unui stat democratic, un stat în care legea să domnească. Acest lucru ar fi în avantajul oamenilor din Sudan. Rezultatul referendumului arată că Sudul, majoritar creștin al Sudanului, dorește independența. Acest lucru este clar. Și uh, acest lucru e, din fericire, aproape sigur astăzi. Mulțumesc, care acum cuvântul, doamna Nevedalova. Un minut. Vă Plne súhlasím s vyjadrením a vyhlásením pani Madame Ashton. Mulțumesc, au spus foarte multe, dar mă îngrijorează viitorul acestei regiuni această regiune a Abiei din Sudan este în stare de război de mai mult de 20 de ani. A fost o zonă cheie în conflict și conform unei declarații a grupului internațional pentru criză, această parte va determina viitorul Sudanului dacă vor reuși să ajungă la pace sau dacă vor reveni într-o stare de război. Trebuie să susținem uh, o cale pașnică, de aceea vreau să susțin cele spuse de comisie. Comisia se opune folosirii forței împotriva civililor care continuă să se facă de către milițiile din Sudan, milițiile care au ocupat această regiune. Uniunea Europeană are posibilitatea să-și întărească poziția ca cel mai mare donator din zonă. Domnul Zenko, un minut a dori să vă atrag atenia asupra unui factor care mie mi se pare foarte important. În această sală cu toții ne-am bucurat de faptul că rezultatul referendumului este că se va naște un nou stat, i anume Sudanul de Sud. Dar trebuie să subliniem că aceasta este doar o ocazie, pentru că acest stat nu are astăzi atributele fundamentale ale unui stat. Pentru moment, acest stat nu are o structură, nu are oficialități competente, nu are un sistem juridic, deci acest lucru uh, deschide calea multor forțe care pot să submineze pacea și securitatea din zonă. Și în acest context, cred că dincolo de ceea ce este un ajutor umanitar foarte important, ar trebui să ne asigurăm și de faptul că există siguranță. Doamna Băsescu

a Sudanului și a Sudanului de Sud este pozitivă și încurajatoare, dar din păcate sunt și multe vești proaste. E clar că Uniunea Europeană are și ocazia, dar și responsabilitatea de a susține nașterea acestui nou stat și de a se asigura că democrația, respectul drepturilor omului și statul de drept sunt uh, înființate în, și în Sudan și în Sudanul de Sud. Și cred că, date fiind principiile de fondare ale Uniunii Europene Uh, din declarația lui Schuman, prosperitate, libertate, uh, aceste valori trebuie să fie uh, susținute la nivel global și din păcate există multe țări care doresc să exploateze Sudanul pentru propriile interese, dar e clar că trebuie să ne unim forțele cu ONU și cu Uniunea Africană pentru a ne asigura că această zonă nu va mai trece prin război civil. Mulțumesc, are acum cuvântul doamna Flasicova Benova. Un minut. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte După uh, independența care va fi proclamată peste o lună, Sudanul de Sud se va confrunta cu probleme umanitare, economice și sociale. Deci ajutorul extern va fi foarte important pentru a lupta împotriva sărăciei și pentru a menține pacea și va fi mai urgent decât oricând. Sudanul de Sud va adopta acordul de la Cotonou și după ce va adopta acest uh, acord, uh, va avea nevoie de finanțare, deci Sudanul de Sud va fi un stat vulnerabil și va fi amenințat uh, să nu devină un stat eșuat. Trebuie să împiedicăm un dezastru umanitar și să ajutăm autoritățile sudaneze să depășească această perioadă. Domnul Mözler, două minute. Intervenție fără microfon. Äh, Mulțumesc, doamnă uh, președinte. Din păcate, 15.000 de oameni au uh, fugit din Sudanul de Sud datorită conflictelor de acolo și uh, acum uh, există în continuare forțe armate ale Nordului în Sud. Uh, eu cred că referendumul de asemenea a fost uh, organizat în condiții foarte, foarte dificile și Uh, această zonă a este una în litigiu care a dus la conflicte foarte multe. Acolo trăiesc uh, religii diferite. Uh, zona de nord este musulmană, zona de sud este predominant creștină și sigur că există interese coloniale care au adus toate aceste triburi și popoare diferite împreună. Nu trebuie să uităm refer rezultatul referendumului, însă în continuare acest aceste rezultate nu pot fi puse în practică atâta timp cât regiunea Abiei nu este uh, eliberată și cât uh, situația ei nu este soluționată. Mulțumesc, domnule Melzer. Are acum cuvântul domnul Zala, un minut. Colegovia, nigdy som nedôveroval prezidentovi. Dragi colegi, eu nu am avut niciodată încredere în președintele Bashir și nici acum nu am încredere în el. De aceea, eu trebuie să vă spun că sunt pesimist în ceea ce privește soarta Sudanului. Uh, sunt sigur că acest președinte va încerca să utilizeze forța militară, să intervină împotriva Sudanului de Sud, fie prin ocuparea de teritorii, fie prin confiscarea materiilor prime și a resurselor. De aceea aș dori să Uh, știu ce uh, pregătește înalta reprezentantă, ce fel de măsuri pregătește împreună cu Uniunea Africană și ONU pentru a preveni astfel de uh, acțiuni din partea președintelui Bashir. De asemenea, aș dori să știu ce pași dorește uh, Comisia să ia, Uniunea Europeană, de asemenea, în cazul în care Nordul Sudanului va încălca acordul de pace, ceea ce sunt sigur că se va întâmpla. Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Domnul Pașca. Mulțumesc, uh, doamnă președintă, stimați colegi, domnule comisar. Sudanul este o țară care a votat pentru independență și va fi cel mai nou membru al, uh, al ONU. Dar depinde de vecinul din nord și depinde de asemenea de ajutorul venit din statele africane și dinspre Uniunea Europeană. Se spune că africanii nu știu să muncească, că așteaptă instrucțiuni, că așteaptă uh, să li se spună să ia armele și să înceapă un război. Uh, acolo muncesc femeile și copiile, copiii nu se duc la școală, nu sunt educați, deci e un stat care nu are lucrători, nu are profesori, nu are doctori și care trebuie construit de la zero, ceea ce este foarte dificil pentru a ajunge la un sistem politic funcțional care poate să existe. Mulțumesc, domnule Pașca. Și în concluzie, îi dau acum cuvântul domnului Pibalgs. Uh, Doamnă președinte, stimați eurodeputați, în primul rând, sunt uh, recunoscător pentru susținerea dumneavoastră pentru strategia care a fost prezentată, pe care v-am prezentat-o. Vreau să um, subliniez câteva elemente care au intervenit în dezbatere. Sigur că oamenii din Sudanul de Nord și din Sudanul de Sud sunt cei care uh, Uh, trebuie să își hotărască destinul. Noi putem doar să-i susținem. Uh, situația însă, situația de astăzi este foarte diferită de cea din momentul referendumului. Există acum în continuare violențe, însă situația totuși este diferită pentru că se vede lumina de la capătul tunelului, aș spune eu. De aceea eu cred că uh, situația de pace, respectiv uh, referendumul, reprezintă un mare, un mare succes și pentru noi, pentru că noi am susținut acest uh, proces. Noi nu am făcut niciodată compromisuri privind drepturile omului sau chestiuni legate de Curtea Penală uh, Internațională noi am avut o poziție foarte clară. Atunci când se violează, se încalcă drepturile omului, în alta reprezentantă face declarații ferme și foarte clare pentru a condamna autoritățile. Poate veți spune că nu există răspunsuri imediate, însă există schimbări. Nu e un proces uh, ușor și vom continua eforturile. În ceea ce privește regiunea ABA, situația este dificilă, dar poziția Uniunii Europene va fi foarte clară și fermă. Vom, vom condamna ferm ocuparea și vom cere uh, rezolvarea imediată a acestei situații. Consiliul de Securitate al ONU este cel care decide dacă ar trebui să existe o altă misiune ONU și dacă va exista o Uh, astfel de rezoluție a ONU, noi o vom susține. Vom fi cel mai mare susținător al unei astfel de rezoluții. Dar eu cred că uh, poziția noastră politică, declarațiile noastre, susținerea operațiunilor civile, acestea sunt elementele pe care le avem în vizor acum. Și eu cred, acesta a fost și mesajul meu pentru sudul Sudanului, să nu, va, să nu se aștepte că toate chestiunile vor fi soluționate până în 9 iulie independența va fi declarată, vor exista negocieri și discuții și elementul foarte important este că uh, Grupul Uniunii Africane, care este prezidat de domnul Mbeki, are susținerea ambelor părți, și nord și sud. Și noi, de asemenea, susținem acest uh, grup de lucru. Deci am motive să cred că toate aceste aspecte dificile își vor găsi uh, răspunsul. Acum, în ceea ce privește datoria, Într-adevăr, uh, această țară este foarte îndatorată și noi avem o inițiativă în acest uh, sens. Dar, în orice caz, cu toate că procesul e dificil, nu uităm de datorie. China. Sigur că China este parte din uh, membru din, uh, al Consiliului de Securitate și trebuie să fie implicată în căutarea de soluții pentru această țară. În momentul de față nu pot să spun că uh, am avut uh, am văzut multe activități. Uh, chinezii sunt implicați în petrol în sudul Sudanului, însă sunt deschiși Uh, și încercăm la nivel internațional să găsim o soluție pentru această regiune. Și, nu în ultimul rând, vă sunt recunoscător pentru interesul pe care îl manifestați față de Sudan. Sudanul este o țară destul de îndepărtată dintr-un anumit punct de vedere, dar dintr-un alt punct de vedere este o țară care ne e aproape, pentru că dacă oameni mor acolo, Uniunea Europeană nu poate să-și pune brațele, mâinile în sân și să spună e prea departe. Și interesul dumneavoastră uh, Uh, ne impulsionează și pe înalta reprezentantă și pe mine să facem toate eforturile, disponi- toate eforturile posibile pentru a ajuta pe acești oameni să ducă o viață în pace. Mulțumesc, domnule comisar. Încheiem dezbaterea. Am primit cinci propuneri de revoluție care vor fi votate joi la ora 12. În ordinea de zi, raportul domnului Coel